pe ordinea de zi avem acum declarații ale consiliului și comisiei bilanțul președinției austriece a consiliului vreau să vă amintesc că la această dezbatere nu este permis catch the eye-ul și nici cărțile albastre. Prima a da la parola Înainte să dau uh, cuvântul uh, domnului cancelar Sebastian Kurz, aș dori să mulțumesc președinției austriece pentru colaborarea foarte bună cu Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc și aceleiași președinții pentru că în numele um, ei a, adresat o invitație Parlamentului European și celorlalte instituții pentru a participa la summitul uh, Africa, la care a participat și domnul Tusk, și că astfel președinția s-a încheiat în mod uh, foarte frumos. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților guvernului austriac care pe perioada președinției au participat la toate întâlnirile de aici. Aș vrea să mulțumesc și pentru vizitele la Viena. Și acum, în final, îi dau cuvântul uh, finalul acestei mulțumiri domnului Sebastian Curț. Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimate domnule președinte al Comisiei, stimați lideri de grup, stimate doamne, stimați domn deputați. Mă bucur să am încă o dată ocazia să fiu oaspete în Parlamentul European și să vă prezint astăzi rezultatele președinției austriece. În spatele nostru se află șase luni intense un program uh, foarte dens de lucru, dar mai ales și o foarte bună colaborare cu Parlamentul European. Și de aceea, de la bun început, aș dori să vă mulțumesc pentru această bună colaborare între Comisie, Consiliul și Parlament uh, în din ultimele șase luni. Încă o dată, mulțumesc pentru susținerea președinției noastre. În cursul uh, președinției noastre am pus accentul pe o colaborare strânsă cu Parlamentul European. Aș dori să-i mulțumesc astăzi și Iuliane Bogneștrau și Carolinei Stadler, care ne-au reprezentat aici în cursul sesiunilor plenare. Însă aș dori să vă mulțumesc și pentru, pentru cele 161 de negocieri în trialog care au avut loc și unde am reușit să obținem 53 de acorduri. Asta cu angajamentul multora de la nivelul Parlamentului, Comisiei și a Consiliului, dar și datorită faptului că toată lumea a dat dovadă de dorință, disponibilitate pentru compromis. Aș dori să mulțumesc echipei noastre de președinție, lui Michi Mașic, Alexander Schallenberg, echipelor noastre de la Bruxelles și din Viena. Fiecare din Între noi suntem doar o verigă într-un lanț și de aceea aș dori să mulțumesc și partenerilor noștri de trio, Estonia și Bulgaria, și aș dori să folosesc acest prilej pentru a ura toate cele bune și președinției române pentru următorul semestru. Stimate doamne, stimați doamne, am fost în iulie aici în Parlament și am spus atunci că cu toții nu trebuie să considerăm uh, Uniunea Europeană ca ceva de la sine înțeles și că trebuie să lucrăm zi de zi pentru a o îmbunătăți. Și deși uneori există dezbateri dificile pe chestiuni tematice, am spus atunci că vor fi întotdeauna mai multe temele care ne unesc decât cele care ne divizează și astăzi aș spune o la fel. Ca Uniunea Europeană ne confruntăm întotdeauna cu provocarea că structura Uniunii Europene este una foarte complexă, deci procesul decizional este unul foarte îndelungat. Unele lucruri par imposibile, dar totuși există atât de multe lucruri care ne unesc încât uh, nu există o alternativă la această colaborare și mai ales o alternativă pentru nevoia de și dorința de a găsi compromisuri. Mă bucur că în ultimele șase luni, împreună cu dumneavoastră, am reușit să ajungem la câteva compromisuri și sper că astfel Uniunea Europeană s-a putut uh, duce în direcția cea bună. Din uh, motive de actualitate, dar și uh, datorită Um, complexității problemei, permiteți-mi să încep cu Brexitul. Atunci când am preluat președinția în luna iulie, am spus că vom face tot posibilul pentru a păstra unitatea UE27. Și astăzi aș dori să mulțumesc din inimă președintelui Comisiei, dar și domnului Michel Barnier pentru negocierile purtate, pentru că am reușit și noi am încercat să uh, susținem acest lucru, să păstrăm această unitate a UE27. Și nu trebuie să ne reproșăm nimic la aceste negocieri cu Regatul Unit. Am reușit să negociem un acord de retragere excelent, echilibrat și am um, elaborat și o declarație care vizează negocierile și vi relațiile viitoare. Și chiar dacă votul din această după-amiază din Regatul Unit va fi unul negativ și dacă următoarele luni vor fi dificile, totuși îmi exprim speranța că vom reuși în continuare să păstrăm unitatea UE27, dar să și agreem o abordare comună între Comisie, Consiliu și Parlament. Austria și după finalizarea președinției va face tot posibil pentru a susține această linie. Pe lângă Brexit, sub motoul o Europa care protejează, ne-am concentrat pe trei teme principale. În primul rând, combaterea migrației ilegale, în al doilea rând, bunăstarea și competitivitatea și în al treilea rând, vecinătatea, pentru că dacă vrem să asigurăm securitatea în Europa, trebuie să ne îngrijim și de stabilitatea din vecinătatea noastră. Față de primul domeniu, politica în securității și migrației. Aici, în pofida blocajelor în ceea ce privește redistribuirea, am reușit să facem progrese în ceea ce privește colaborarea cu statele terțe, în special cu Egiptul, dar și cu alte state am reușit să ne asigurăm că acțiunile de salvare nu mai sunt întreprinse doar de vapoarele europene, pentru că aceasta este întotdeauna legată și de o distribuire în Europa, ci Uh, să uh, facem în așa fel încât și alte vapoare care țin de paza de coastă a Libiei sau altor state să intervină în acest sens și ca oamenii să fie returnați. Asta a făcut ca astăzi uh, să ajungă cu 95% de, puțin, de mai puțin migranți în Europa decât anul 2015 și și mai important decât reducerea sosirilor este faptul că avem mult mai puține decese în Mediterană. Astăzi, ruta centrală uh, din uh, Marea Mediterană este închisă. În ultimele săptămâni nu s-au mai consemnat uh, aproape deloc sosiri. Am reușit să ajungem la un acord la nivelul ministerilor ministrilor de interne în ceea ce privește mandatul Frontex, astfel încât să se poată colabora mai bine pe viitor, dar să aibă și un rol în ceea ce privește returnările. Iar în ceea ce privește majorările de personal, susținem în continuare toate propunerile Comisiei, o vom face și în pe viitor și vă rog și pe dumneavoastră să vorbiți cu uh, șefii dumneavoastră de guverne pentru că anumite guverne mai trebuie convinse. În ceea ce privește problema redistribuirilor, am încercat să venim aici cu o propunere nouă și anume uh, solidaritatea obligatorie și aici aș dori să mulțumesc și Comisiei față de atitudinea pozitivă pe care a adoptat-o față de propunerea noastră. În ceea ce privește competitivitatea și bunăstarea, asigurarea durabilă a bunăstării noastre în spațiul în care existăm, am pus accentul pe consolidarea durabilă a pieței interne și mă bucur că majoritatea propunerilor uh, în discuție în domeniul uh, pieței interne au putut fi finalizate, ca de pildă securitatea cibernetică sau uh, regulamentul audio-vizual. În plus, am abordat și impozitarea corectă a giganților internetului. A fost posibil aici să uh, schimbăm anumite poziții din Consiliu. Încă mai lipsește uh, decizia finală și și aici uh, apelez la dumneavoastră să ne ajutați să le convingem pe acele state care în continuare sunt uh, oarecum sceptice. Caracterul durabil este o chestiune importantă pentru Austria și de aceea mă bucur că a fost posibil să garantăm o interdicție a anumitor tipuri de plastic, dar și să asigurăm o reducere a emisiilor de dioxid de uh, carbon pentru vehiculele grele. Un uh, succes mare, comun, uh, pentru Parlament, Consiliu și Comisie protecția la locul de muncă față de anumite substanțe cancerigene, dar și acordul în ceea ce privește crearea unei agenții europene în ceea ce privește munca, ocuparea. O Europa puternică, o Europa competitivă, sigur are nevoie și de un buget modern. Și recunosc negocierile pentru cadrul financiar multianual uh, m-au făcut să fiu sceptic la început dacă va fi posibil să ajungem la un succes. La rugămințile președintelui Comisiei uh, m-am lăsat convins să demarăm lucrările în mod energic și am reușit totuși să facem progrese mult mai mari decât m-aș fi așteptat inițial. Astfel, la finalul președinției noastre în luna decembrie am putut să înmânăm mai departe un instrumentar complet și sper că negocierile vor putea fi continuate rapid. Cel de-al treilea domeniu pe care l-am definit ca temă centrală, politica în domeniul vecinătății, Aici sunt recunoscător ca austriac că Balcanii Occidentali au revenit în atenția Europei. Există evoluții pozitive în unele dintre aceste state, ca de pildă soluționarea problemei numelui în cazul Macedoniei și de asemenea și deschiderea a două capitole cu Serbia și un capitol cu Muntenegru arată că aceste state rămân în continuare Uh, importante pentru Uniunea Europeană. Sper că România, dar și viitoarele președinții vor continua menținerea prioritară a accentului pe Balcanii Occidentali. Domnului Tajani, aș dori să-i mulțumesc în special pentru cooperarea în cadrul Forumului pentru Africa. La Viena am încercat împreună cu Uniunea Africană să punem accentul mai tare asupra evoluției și dezvoltării economice din Africa pentru a îmbunătăți condițiile de viață și să nu uh, lăsăm doar chinezilor uh, acest uh, continent, asta și din perspectiva investițiilor. Am primit un feedback foarte pozitiv din partea participanților și aici mulțumesc tuturor celor care au fost făcut posibilă desfășurarea acestui forum. În fine, consider că este important să abordez o temă care pentru noi, Republica Austria este foarte importantă și din perspectivă istorică. Uh, combaterea antisemitismului și antizionismului. În la Viena am realizat prima conferință europeană cu toate comunitățile evreiești din Europa și în decembrie au fost adoptate și concluzii ale Consiliului în acest sens. Aici aș dori să mulțumesc tuturor șefilor de stat și de guvern pentru susținere, pentru că cred că este important că atunci când în anumite state membre uh, evrei nu se mai simt siguri, uh, noi, ca Uniunea Europeană, nu doar să luăm la cunoștință acest fapt, ci să combatem cu determinare acest lucru. În final, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei, în special domnului președinte Juncker, Parlamentului European, în special domnului Tajani, dar și tuturor uh, celorlalți șefi de stat și de guvern și tuturor statelor membre pentru bună și constructiva colaborare din cursul președinției noastre. Am încercat să venim cu o contribuție pozitivă pentru consolidarea Uniunii Europene, pentru găsirea de compromisuri și de rezultate concrete. Mă bucur că am reușit acest lucru în multe domenii și vă promit că Republica Austria se va implica în continuare pentru consolidarea Uniunii Europene și de, fiind faptul că știu că ne apropiem de campania electorală, aș dori de asemenea să urez mult succes tuturor celor care candidează din nou și sper că în cadrul campaniei electorale va avea loc și o dezbatere uh, amplă pentru pe viitorul Uniunii Europene, pentru că este nevoie și sper că această dezbatere să aibă uh, loc uh, într-o tonalitate respectoasă, pentru că uh, acest lucru <clears throat> se cuvine. Și mulțumesc încă o dată pentru colaborarea din cadrul acestui semestru și toate cele bune Uniunii Europene. Thank you, Chancellor, for your Mulțumesc, domnule cancelar, pentru discursul dumneavoastră și pentru angajamentul dumneavoastră ferm împotriva antisemitismului. Este foarte important pentru acest Parlament care promovează egalitatea între diferitele religii ale lumii. Vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm să putem să mai discutăm despre acest subiect. Iar acum îi dau cuvântul domnului președinte al Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Bonjour, bon... Domnule uh, președinte, bună ziua, domnilor și domnilor deputați. Stimate domnule cancelar, stimate domnule ministru și stimați membrii ai uh, cabinetului uh, austriac, stimate domnule ambasador, care ați adus o contribuție deosebită la succesul de conținut al președinției austriece, stimate doamne și stimați domni. Nu are sens să repet acum ce a spus domnul uh, cancelar. Bilanțul președinției austriece este impresionant. Dacă ne uităm la numărul de acorduri uh, dintre Consiliu, Parlament și Comisie, vedem acest lucru. 134 de dosare au fost finalizate cu succes, și am avut 73 de dezbateri cu Parlamentul European. Am uh, experiență în ceea ce privește contabilitatea și pot să compar ceea ce a făcut președinția austriacă cu ceea ce au făcut alții care au venit cu pretenții mai mari aici. Dacă e să analizăm bilanțul acestei președinții, eu zic că a fost una de succes cu o excepție mare. Mi-aș fi dorit ca guvernul austriac să fi depășit momentul foarte dificil în domeniul migrației și să fi, să fi dat acordul la pactul migrației al ONU. Domnule cancelar, Sebastian, tu știi că noi ne-am luptat foarte mult și am fi dorit ca președinția Consiliului să fi mers în direcția corectă, în loc să dea semnale negative. Dar, tot din adevăr, face parte și faptul că Austria nu este singura țară care a respins acest pact al migrației ONU eu nu am reușit să înțeleg așa ceva, nu pot să înțeleg nici până astăzi de ce s-a întâmplat așa. Însă, cu excepția acestui capitol și acestui moment slab al președinției dumneavoastră, eu, ca președinte al Comisiei, nu am reproșuri de făcut față de președinția austriacă, pentru că am avut impresia că față de alte președinții și uh, față de impresiile negative pe care le-am avut câteodată, totuși președinția a reușit să ducă la bun sfârșit bine anumite dosare. Mi-aș fi dorit și îmi doresc în continuare mai multe președinții care să fie la fel de consecvente în felul în care își gestionează președinția precum dumneavoastră. M-am bucurat și că noi, Comisia, am putut să ne bazăm constant pe disponibilitatea președinției austriece, mai ales în ceea ce privește unitatea celor 27 de state membre față de Brexit, ceea ce nu este ușor, pentru că, în ciuda ceea ce puteți să credeți, această dezbatere nu se întâmplă numai la consilii, ci se întâmplă și în gremiile și forurile de specialitate. Și aici Austria a dat dovadă de consecvență. Trebuie să recunoaștem această calitate și să vă lăudăm. Eu sunt foarte mulțumit de președinția austriacă în ceea ce privește securizarea frontierelor uh, externe, pentru că președinția și-a dat acordul la pachetul comisiei. Trebuie să recunosc că, președin... că a, uh, comisia a verificat și a reînnoit propunerea sa cu privire la frontierele externe la propunerea cancelarului austriac, pentru că noi la început spusesem că până într-un an anume, X, spune președintele Comisiei, vom lăsa un număr de uh, X mii sau zeci de mii de migranți, spune președintele, dar ceea ce constat acum este că Puținii, printre care și dumneavoastră care mai uh, sunt acum uh, pentru această propunere, uh, sunteți dumneavoastră și încă câțiva. Ideea de a reînnoi politica aceasta, sper că ați observat că sunt răciți, spune președintele, este o veste bună pentru dumneavoastră, că înseamnă că nu o să vă rețin atenția prea mult, nu-i așa? Deci, în ceea ce privește acest dosar, eu zic că s-a muncit bine. Aș dori să mai subliniez și faptul că toate dorințele pe care le-am exprimat au fost preluate de către președinția Consiliului, dar din păcate, deși la început mulți trăgeau de aceeași, în aceeași direcție, acum unii o iau înapoi și mi se pare că dacă nu vrei să participi, mai bine taci în general. Aș vrea să mulțumesc președinției austriece pentru faptul că a folosit și a susținut propunerile comisiei în acest sens și că nu s-a abătut de la această cale. Aș mai vrea să mulțumesc și că, în ciuda rezervelor inițiale în legătură cu Agenția Europeană pentru Ocupare, Dumneavoastră ați dus mai departe dosarul. Îmi amintesc la discuția pe care am avut-o chiar la cancelaria dumneavoastră și în care v-am rugat să susțineți acest document uh, ceea ce ați făcut în cadrul președinției, în ciuda multor rezerve pe care le aveau uh, unii și sunt foarte recunoscător că după această discuție am reușit să ducem înainte proiectul și să avem uh, acum pentru Europa o agenție europeană pentru ocupare. Când eram uh, sindicalist, cred, am înțeles foarte bine cât de important este să ții cont de drepturile lucrătorilor. Dacă crezi că poți să guvernezi fără să ții cont de ele, greșești. Deci președinția austriacă a reușit să înțeleagă acest lucru și a ajutat Europa. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, vreau să-mi adresez de asemenea laudele și recunoștința, pentru că această președinție a reușit să rezolve ceea ce nu s-a reușit la început, și anume să folosească toate instrumentele de negociere pentru a putea avansa. Parlamentul a avut un rol foarte important aici, Parlamentul a fost chiar pionier, dar împreună cu Consiliul ne-au dat o bază de negociere care ne permit în uh, ceea ce privește CFM-ul să facem progresele necesare așa încât uh, să putem să respectăm calendarul și să avem cât mai repede un cadru financiar multianual. Vreau să-mi adresez laudele pentru atitudinea pe care ați avut-o față de acest dosar, pentru că știu cât de dificil este să dai uh, o substanță acestor instrumente care se află într-o cutie, cum spunem noi în jargon european, și cum ați gestionat această transbordare a cutiilor. Cred că e nevoie de o astfel de abordare pentru ca să putem să facem progrese în domeniul financiar. Mai vreau să mulțumesc uh, președinției dumneavoastră și pentru faptele și retorica în domeniul antisemitismului, a combaterii sale, desigur, nu aș fi crezut că mai poate fi de actualitate ca unii cetățeni să se teamă de uh, credința lor în Europa la ora actuală și prin cuvintele dumneavoastră foarte hotărâte în acest domeniu, m-ați impresionat. Am fost la Viena acum câteva luni și m-am întâlnit și cu comunitatea evreiască și am uh, avut uh, posibilitatea să văd că s-a înțeles că în Europa nu mai există spațiu și toleranță pentru antisemitism, pentru xenofobie și ură. Mă bucur că nu ați rămas la retorică și că ați demonstrat în practică faptul că avem instrumentele necesare pentru a combate flagelul care um, se află la baza acestor resentimente pe care, din păcate, le-am mai putut constata în Europa și de care chiar nu avem nevoie. Vă mai sunt recunoscători și pentru inițiativa în domeniul uh, Africii. Domnule cancelar, vă amintiți de asemenea la Viena? Am avut, cum se zice în germană, spune președintele cu ironie, un high-level group, un grup la nivel înalt pentru ca să avansăm în domeniul colaborării cu Africa. Președinția austriacă a înțeles și a subliniat în nenumărate rânduri că fără o garantare a unor, unui viitor mai bun pentru continentul african nu poate să existe o modelare a viitorului european. Și faptul că aceste cuvinte hotărâte au venit din partea președinției dumneavoastră a fost de mare prețuire. În, uh, to- pe total, uh, pot spune că a fost o președinție de succes. Aș uh, dori să mulțumesc cancelarului, guvernului, tuturor celor din cabinetul acestui guvern, dar și ambasadorului pentru toate aceste succese pentru care um, vă suntem cu toții recunoscători și despre care nu credeam că veți reuși să le gestionați atât de bine. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Mulțumesc în numele grupurilor politice. Acum următorii vorbitori, dar vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că avem ceremonia euro după aceea. Acum are cuvântul domnul Weber, președintele PPE, vă rog. Președinte Juncker. Domnule președinte Tajani, domnule președinte Juncker, domnule cancelar Kurz, dragi reprezentanți ai ambasadelor, dragi colegi. Acum, la finalul președinției austriece și noi, din partea PPE, vrem să vă mulțumim pentru că s-au realizat mult mai multe decât ne-am fi așteptat cu toții în acest semestru pentru viitorul Europei. Sincer să fiu, din punct de vedere politic, e păcat că aceste dezbateri publice despre Europa se poartă întotdeauna doar despre temele de criză, despre ceea ce oamenii uh, Uh, percep ca o problemă pentru acest continent și că problemele, chestiunile pe care le soluționăm, uh, cele care uh, consolidează Europa de fapt, abia sunt percepute. Este păcat și noi ca politicieni trebuie să trăim cu această realitate. Bilanțul politic, la nivel tematic, a fost deja enumerat. Din partea PPE aș dori să subliniez încă o dată domeniile tematice securitate cu fondul în domeniul securității, eh, securității cibernetice, interoperabilitatea în schimbul de date a fost întărită la nivel ECRIS, una din teme S-au făcut progrese astfel încât uh, evaluarea investițiilor să aibă loc. Am, s-a realizat acordul UE-Japonia în cursul președinției dumneavoastră și, într-adevăr, și în ceea ce privește taxele pentru transferurile bancare în Europa au uh, fost scăzute ca un fel de roaming și nu în ultimul rând în ceea ce privește scăderea emisiilor și plasticul uh, am venit cu rezultate concrete și și mai important, pe lângă aceste conținuturi, până la urmă este uh, stimularea dezbaterilor politice. Sigur, o președinție trebuie să gestioneze lucrurile, trebuie să ofere și orientări. Sunt chestiuni importante pentru noi, ca de pildă la prima, uh, primul Consiliu Informal de la Salzburg, discutarea granițelor externe, prioritizarea acestei teme în dezbaterea pe migrație este centrală pentru PP. Este condiția sine qua non uh, să știm cine se află pe teritoriul nostru. Discuțiile în ceea ce privește echitatea și impozitul digital pentru a-i obliga și pe giganții internetului să participe. Eforturile care au fost făcute în acest sens sunt uh, semnificative și lăudabile. Această dezbatere a făcut bine Europei. Pentru că dacă în Europa suntem pe un continent unde um, cu seriozitate trebuie să discutăm și despre violențele la adresa evreilor, cu siguranță această temă trebuie prioritizată și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați pus uh, pe ordinea de zi acest lucru. Ce ne-au uh, mărturisit uh, evrei cu ocazia întâlnirii la Viena a tras un semnal de alarmă. Doamnelor și domnilor, sau realizat multe și vă felicit. Austria, ca țară puternică, s-a prezentat cu un guvern puternic și așa cum am văzut eu și cetățenii v-au susținut, au fost mândri ca timp de o jumătate de an să fie la vârful Europei. A fost o președinție de succes și ceea ce rămâne sunt activitatea constructivă, capacitatea de lider, și dorința de consens care au dus la un mai bine pentru Europa. Mulțumesc uh, președinției austriece, mulțumesc domnule cancelar Sebastian Kurz. Următorul orator este domnul Rodriguez din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule cancelar. Președinția austriacă a început cu un moto important, o Europa care protejează. E adevărat că avem nevoie de o Europa care să ne protejeze, dar considerăm uh, că președinția austriacă a realizat, de fapt, o altă Europa, o Europa a um, fricii, a revenirii în tranșee și a unui anumit tip de egoism Însă trebuie să rectificăm acest lucru, pentru că avem nevoie de o Europa puternică, cu ambiții puternice, atât de ambițioasă, încât să poată asigura solidaritatea necesară. Tot au început cu drama refugiaților. Am fi putut uh, să um, facem operațiuni de salvare rapide și să le oferim azil. Însă am um, comis păcate dramatice în Mediterană și deplorăm acest lucru. Europa trebuie să aibă o, o politică completă de migrație pentru a gestiona migrația în mod ordonat, pentru că avem nevoie de migrație. În schimb, blocăm um, punctele esențiale ale acestei politici de migrație. Și avem apoi episodul uh, acordului referitor la migrație. Uh, care a fost uh, susținut de majoritatea țărilor din lume și am văzut că la Marrakeș unele dintre statele membre ale Uniunii Europene nu l-au susținut și în uh, fruntea acestora a fost um, Austria. Nu înțelegem uh, absolut deloc această atitudine, această lipsă de ambiție în domeniul solidarității um, ea afectat pe cetățeni. Să luăm pilonul social european, cea mai mare inițiativa noastră. Președinția austriacă ar fi putut să aibă rezultate mai rapide în legătură cu întregul pachet de regulamente necesare pentru implementarea pilonului social și nu am înțeles de ce a fost posibil ca președinția austriacă să poată amâna o reuniune a Consiliului de Ministri. De ministri. Suntem presați de timp, domnule um, cancelar. Trebuie să transformăm acest uh, pilon într-o realitate. Da, ne gândim la bugetul pe următorii ani. E adevărat, este necesar să facem față noilor provocări cu care se confruntă Europa și trebuie să fim angajați în favoarea coeziunii. Am fost uh, însă dezamăgiți că la ultimul Consiliu European s-a decis ca acordul final uh, să uh, fie încheiat în toamnă. Este prea târziu, multe regiuni vor avea de suferit. Avem condițiile necesare pentru a ajunge la un acord esențial de bază înainte de acel moment și nu înțelegem de ce președinția austriacă nu a reușit um, să pregătească un calendar mai ambițios pentru a finaliza aceste negocieri. Apoi am avut o altă oportunitate um, legată de reforma zonei euro. Un eveniment mult așteptat. Soluțiile sunt pe masă. Putem fi aproape de un acord uh, pentru a finaliza Uniunea Bancară și pentru a crea un buget pentru zona euro, un lucru pe care îl are fiecare zonă monetară din lume. Există un buget. Încă o dată, președinția austriacă a fost ezitantă, iar aceasta este un element esențial dacă dorim o resetare a coeziunii în interiorul zonei euro și dacă vrem să depășim divergențele pe care le-am avut uh, în uh, acest domeniu important al reconstrucției europene. Și apoi, corectitudinea fiscală. E adevărat, avem nevoie de o nouă taxă digitală și trebuie să uh, o impunem mai rapid. Trebuie să vă spun, domnule cancelar, că din uh, punctul uh, nostru de vedere, președinția austriacă a pierdut câteva oportunități cheie pentru a realiza Europa mai puternică de care avem nevoie în acest uh, moment. Pentru că, da, ne confruntăm cu uh, un uh, shift de paradigmă, se, um, uh, suntem invitați să ne regrupăm și să devenim mai egoiști vedem că se controlează mișcări de extremă dreaptă. Fie facem alianțe cu aceștia sau și le facem concesii, fie venim cu o alternativă care să stea în picioare și avem o Europa ambițioasă care poate fi solidară. Aceasta este calea pentru noi, socialdemocrații, și credem cu tărie că trebuie să trecem la o fază nouă uh, în care Europa este condusă cu acest nou tip de conducere. Vă mulțumesc. Următoarea intervenție în numele ECR, domnul Zahradil. Mr. President, Mr. Other President, Mr. Chancellor. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Juncker. În general, președinția austriacă a fost bine organizată și eficientă, aceasta pentru că Austria este o țară care funcționează bine. Ați acoperit o serie de dosare și ați acoperit deja uh, raportarea despre ele. Aș dori să mai menționez doar câteva acum. Voi începe cu migrația și cu securitatea. Trebuie să vă spun că a fost foarte bine și uh, ca un vânt proaspăt să vedem uh, ceva nou din partea președinției decât până acum. Uh, Dumneavoastră ați indicat foarte clar uh, de ceea ce alți politicieni nu vreau să spună, și anume că Europa nu este nici gata și nici nu dorește să primească la nesfârșit valuri de migranți, nici din punct de vedere al siguranței și nici al coerenței interne ale societății, a societății noastre nu ar fi un lucru bun însă am văzut îmbunătățiri la codul de frontieră Schengen sau sistemul de intrări-ieșiri care vor trebui să gestioneze migrația și să ne ajute să o gestionăm pe cea ilegală. Să știți că acest mesaj a fost ascultat și apreciat în mod deosebit, mai ales în Europa Centrală și de Est. Și din nou s-a văzut cât de important este să găsim un consens între statele membre în loc să găsim soluții arbitrare cum ar fi schemele de relocare nefericite pe care le tot uh, împinge Comisia Europeană și care a dus la cea mai mare confruntare între state membre noi și vechi și între statele uh, Europei de vest și de est. Și în fine a fost uh, eliminată de pe masa negocierilor. Una din garanțiile pe care ni le-ați dat pentru prosperitate și economie a fost digitalizarea și inovarea. Dumneavoastră aveți dreptate să mizați pe aceste dosare, pentru că uh, aveți o cultură a startup-urilor, însă, deși avem această cultură și noi, Uniunea Europeană, actorii importanți vin din afara Europei și trebuie să facem mai multe pentru startup-uri, pentru întreprinderi, IMM-uri, să eliminăm barierele. Și vreau să vă felicit și pentru ratificarea rapidă a acordului de liber schimb cu Japonia în timpul președinției dumneavoastră, care a creat zona de liber schimb cea mai mare, care acoperă 30% din PIB-ul mondial. Sper ca și astfel de, ca astfel de tratate să poată să fie un model pentru altele, cum ar fi Singapore și Vietnam. În negocierile pentru CFM, dumneavoastră ați realizat uh, multe, nu s-a terminat acest dosar și e bine așa, pentru că acest Parlament, această comisie își încheie mandatul și n-ar trebui să decidă, de fapt, despre bugetele statelor membre și ale comisiei următoare. În legătură cu relațiile externe, știu că ați avut multe sarcini pe umăr, nu vreau să mai intru în detalii, dar vreau să închei spunând că președinția austria, austriacă a fost neideologică, pragmatică, nu a sloganelor mari, ci cea a rezultatelor concrete. Sunt vești bune, a fost bine să vedem din nou bun simțul care să vă ghideze toate acțiunile, pentru că de aceasta este cea, de ceea ce avem nevoie, cel puțin grupul meu din acest Parlament. Vă mulțumesc! La parola Mulțumesc, care cuvântul domnul Telicca în numele ALDE. Chancellor, I'm not sure whether you could bear even more congratulations because we heard a lot today. So... Um, domnule um, cancelar, uh, vă voi spune doar că ave- ați avut o președinție eficientă, că v-ați realizat intențiile, dar uh, eu prefer să privesc perioadele de șase luni nu ca președinții, ci ca în termen de rezultate ale Uniunii Europene. Ce progrese am făcut noi. Și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Suntem încă Uniune de 28 de state membre poate mâine 27, în care președinția are un rol important de jucat, poate că nu fa- poate face miracole, dar poate schimba lucrurile. Bilanțul cred că este destul de favorabil. Dar când vorbiți despre numărul de trialoguri, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Acest lucru indică un semn de eficiență a președinției austriece. Dar haideți să vedem ce s-a făcut în termen de legislație. Într-adevăr, ați creat legislația care vă va realiza prioritățile sau prioritățile viitoare? Uh, vă dau un exemplu. Împreună cu Angelica Nibler, ca raportoare, am, ne-am ocupat de subiectul securității cibernetice. În ciuda um, anumitor confruntări pe care le-am avut cu ambasadorul dumneavoastră, dar și acestea fac, fac parte în trialog, uh, Uh, am uh, făcut ceva, însă se vede clar că statele membre nu s-au răzgândit deloc. Siguranța cibernetică încă uh, este privită în termeni binari, noi și ceilalți. Și aceasta este în continuare cea mai slabă verigă în Uniunea Europeană. Contează cifrele și ați fost eficienți, dar contează și ce fel de legislație punem în aplicare, cât de pregătite sunt statele membre și cum reușim să um, ajungem la compromisuri cu adevărat amicioase. În privința competitivității, în privința digitalului, cred că s-au făcut progrese semnificative, însă în același timp, dacă m-aș pricepe, dar nu mă pricep, aș inventa o aplicație și mă întreb, aș vinde-o în Uniunea Europeană sau mă aș duce în Silicon Valley? Și răspunsul este clar, m-aș duce în Silicon Valley. Mai sunt multe de făcut în privința ecosistemului european, prin urmare. Aș vrea să mă concentrez pe două, trei chestiuni în care cred că am fi putut să ne descurcăm mai bine și cred că uh, istoria o va demonstra. În primul rând, securitatea internă. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră, cred că ați avut o abordare echilibrată și totuși există un blocaj în Consiliu pe mai multe propuneri care sunt uh, nerezolvate și azi nu ne confruntăm cu o criză, dar cu o problemă, ci în momentul în care se va declanșa o criză vom avea semnific- uh, dificultăți semnificative. Doi, în privința bugetului s-au făcut progrese enorme, ați uh, bifat toate căsuțele, dar cât de bine ați făcut-o? Nu sunt uh, de acord că următorul, următoarea legislatură trebuie să se ocupe de acest lucru. Um, cred că colegul meu care a spus acest lucru va trebui să explice fermierilor sau celor care sunt uh, implicați în politica de coeziune de ce rămânem în urmă și cum le sunt afectate afacerile. Dar uh, Iată, o critică adresată Austriei. Cred că bugetul nu este realist. Eu cred că trebuie să ne confruntăm cu faptul că avem provocări noi. Nu putem uh, să revizuim politicile fără să uh, garantăm creșterea bugetară. Cred că ați făcut uh, o treabă bună, dar Uniunea Europeană um, ca întreg nu își face treaba și nu este la înălțimea în anumite subiecte. Mulțumesc! Acum are cuvântul președinta grupului Verzilor, doamna Scacheler. Mulțumesc. Domnule Curț, îmi pare foarte rău, dar nu pot să fiu de acord cu mulți dintre antevorbitorii mei, pentru că mă întreb ce a rămas de fapt din această președinție austriacă. Foarte multe propuneri legislative nu au fost, um, nu au făcut progrese, au, au rămas blocate în Consiliu, însă ceea ce va rămâne de fapt din aceste șase luni la noi este curtarea jenantă a președintelui rus Putin cu uh, piruete și reverențe. Pe de altă parte, tumbele politice pe care le-a făcut uh, guvernul austriac pentru a își atinge soluția în cadrul pactului migrației. Mi se pare absolut jenant ce s-a întâmplat. De fapt, uh, timp de luni de zile dumneavoastră ați uh, negociat acest pact global și în fine avem multe state care doresc să adere la subiectul acesta. Deci ați lucrat enorm la acest dosar și după aceea după ce ați lucrat, ați spus că e un lucru prost și că nu trebuie să-l continuăm. În loc să găsiți o soluție, dumneavoastră ați polemizat și ați polarizat. Și dumneavoastră v-ați pus în colțul uh, extremei drepte, așa cum au făcut-o și Trump și Orban. Și domnule Curț, de fapt, prin acest lucru ne-ați uh, făcut rău tuturor, întregii Uniuni Europene. Și nu ajunge aceasta, pentru că dumneavoastră ați continuat uh, și ne-ați arătat că guvernul dumneavoastră uh, nu prea dă mare, pune mare preț pe legislația europeană, pentru că altfel nu se explică de ce în mijlocul președinției dumneavoastră ați decis să discriminați împotriva unor cetățeni uh, din Uniunea Europeană și să le reduceți alocațiile de familie, când dumneavoastră știați de fapt că făcând acest lucru încălcați legislația europeană. Iar pot să vă spun că în acest capitol multe guverne aștepte, așteaptă să se termine repede și s-a terminat această președinție. Pe partea de credite a președinției dumneavoastră nu putem să spunem prea multe. Nici la lupta împotriva evaziunii și um, dumpingului fiscal, nici la limita superioară pentru uh, emisiile de dioxid de carbon pentru industria auto nu ați fost prea de ajutor. Ați fost mai degrabă cel care a venit să depaneze industria auto. Uh, iar la sistemul uh, european de azil nu prea s-a întâmplat mult. Uh, Frontexul a fost într-adevăr blocat la 10.000 de polițiști suplimentari și în schimb dosarul a fost amânat. Și totuși aceasta era o prioritate a dumneavoastră. Aș dori totuși să mulțumesc pentru și să vă felicit pentru felul în care au lucrat toți angajații dumneavoastră la conferința de climatică de la Katowice, dumneavoastră ați uh, câștigat premiul jenant al fosilei zilei. Ce să vă spun? Felicitări! Când mă uit însă la societatea austriacă, la societatea civilă am uh, mult mai multe speranțe. Sunt mulți oameni care le pasă de politică, care ies pe stradă, protestează împotriva rasismului, a dumpingului social și sper ca uh, oamenii aceștia să reușească să își spună cuvântul și la alegerile europene, pentru că Europa are nevoie de o Austrie deschisă către lume și uh, de o uh, Austrie care să poată să fie constructivă în Europa. Mulțumesc! federale. Mulțumesc. În numele GUE NGL are cuvântul domnul Papa Dimulis. Chirie Curț, lipame, ala Stimate domnule Curț, îmi pare rău, dar uh, trebuie să vă dezamăgesc. Nu sunt de acord cu uh, această atmosferă de felicitări care planează în această sală. Cred că este o rușine pentru Uniunea Europeană faptul că Austria, că președinția Consiliului nu a semnat pactul uh, migrației de la Marrakesh, care a fost semnat de 150 de state și care era un uh, acord moderat la elaborarea căruia ați contribuit și dumneavoastră. Aș vrea să-mi răspundeți de ce ați făcut de rușine Uniunea Europeană în acest fel, refuzând semnarea acelui text? Nu sunt uh, singurul care consideră uh, că este așa. În numele stângii europene um, au fost și alte voci care au spus același lucru și chiar și domnul Juncker um, abordat subiectul, chiar dacă a fost mai politicos, pentru că face parte din grupul dumneavoastră politic. Nu ați făcut nimic în privința pilonului social european, nu ați făcut nimic pentru reforma pachetului de la Dublin, uh, care fusese convenit în urmă cu mult timp de Parlament și Comisie. Continuați să blocați lucrările în legătură cu sistemul de asigurare a depozitelor la nivel european. Iarăși, uh, nu faceți decât uh, să blocați lucrurile, să puneți bețe în roate. La fel se întâmplă și cu uh, impozitarea, impozitele aplicate giganților interneților. Nu faceți nimic în privința cadrului financiar multianual. Ar fi, ați avut sarcina de a um, ne aduce în punctul de a putea avea un acord uh, însă, înainte de alegeri, însă nu ați putut lua o decizie și asta înseamnă că economia uh, se înrăutățește. Faptul că guvernul dumneavoastră, în colaborare cu uh, partidul de extremă dreaptă înființat de anumiți nostalgici care plâng după naziști, este uh, ceva ce vă limitează libertatea de acțiune și cred că s-a stabilit un precedent neliniștitor. așa cum se întâmplă, din păcate, și în alte părți în Europa. Vreau să spun și un lucru pozitiv. Cred că este bine că dumneavoastră și Consiliul uh, în unanimitate și, Consiliul, și Comisia în unanimitate și toate partidele din uh, Parlamentul European sunt uh, pentru acordul acordul privitor la Macedonia este una dintre puținele uh, vești bune din ultima vreme. Din păcate, sunt prea puține astfel de vești. Aș vrea de asemenea să vă asigur că guvernul Tsipras, guvernul Elen, este hotărât să um, treacă prin Parlament la Atena această um, lege, în ciuda demagogiei din partea Pasocului și Partidului Noua Democrație, um, care se opun grupurilor PP și S și D din Parlamentul European și care nu sunt de acord cu acest acord. Mulțumesc. Per il Europa de la Libertate. În numele grupului uh, EFTD, domnul Moiten. Domnule Bundescanțler Curț, eh, domnule președinte al Comisiei, în primul rând ar trebui să notăm două aspecte pozitive. Și anume, pământul se învârte în continuare. În al doilea rând, războaiele nu au eh, crescut ca număr și în al treilea rând, ca de obicei, eh, se birocratizează în Uniunea Europeană fără restricții. Și asta în ciuda faptului că există o premieră. E vorba de faptul că populiștii de dreapta participă uh, la guvernare, așa cum s-a întâmplat de data aceasta în președinția europeană. Asta arată că în Uniunea Europeană se schimbă ceva și anume se schimbă drastic. Uniunea Europeană astăzi este alta față de ceea ce a fost înainte de președinția austriacă. Și mai există un alt element inovator. Pentru prima dată, o președinție a Consiliului nu s-a simțit obligată să Uh, se prezinte ca fiind o președinție decentralizare. A lucrat pragmatic și corect și corent, dar nu a dus înainte centralizarea și niciun exemplu nu arată asta mai bine decât felul în care a fost tratat pactul pentru migrație. Noi, cei de la, cei de la AFD, am pus pe ordinea de zi de mai de mult acest subiect și îmi permit să spun că niciodată dezbaterea din uh, Uniunea Europeană n-ar fi putut fi dominată astfel dacă Austria nu ar fi fost atât de determinată și hotărâtă să fie împotriva acestui pact pentru migrație. Austria, iată că a acționat cu curaj și a reușit uh, să plaseze altfel dezbaterea aceasta publică. Vreau să mulțumesc pentru asta, domnule cancelar Curț. Și de aceea cred că președinția Consiliului, președinția austriacă, la un moment dat va fi primit, privită ca fiind un punct de cotitură în istoria UE. Nu sunt singurul, de fapt, care crede asta și care a participat astfel la dezbatere. A fost vorba de o mică schimbare și asta a dat profil președinției austriece și sunt sigur că în continuare acest exemplu va fi urmat de celelalte președinții care vor pune singure propriile accente. Doamnelor și domnilor, un pic uh, de împotrivire împotriva direcției pregna- pregnante în Uniunea Europeană nu strică nu strică să spui, uh, să nu mai spui la toate da și amin. Trebuie de această dată să ținem cont de cadrul instituțional UE și să-l consolidăm. Avem nevoie de checks and balances care să funcționeze, avem nevoie să spunem un nu tuturor celor care uh, vor să facă din Uniunea Europeană un superstat. Acest nu va fi auzit mai des pe viitor, eu sunt sigur de asta și de asemenea prezic că asta va face bine Europei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum în numele grupului ENF, domnul Vilimski. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Ca austriac vreau în primul rând să mă adresez cancelarului Sebastian Kurz și să-i urez un sincer bun venit. De asemenea, mai am și rugămintea către dumneavoastră să transmiteți uh, membrilor guvernului din partea delegației noastre mulțumiri și respect căci, iată, această președinție austriacă a Consiliului a fost în mare măsură profesională și a fost uh, una de exemplu. Și mă adresez tuturor celor care astăzi încearcă să împroaște cu noroi asupra acestei președinții și vreau să nu uitați un aspect. Mă adresez socialdemocraților în special. Nu uitați că în grupul dumneavoastră sunt uh, socialdemocrații români și dacă aruncați o privire înspre România, unde se fac uh, demersuri uh, uh, între corupție și fraudă electorală, să nu uitați că nu sunteți în poziție să arătați cu degetul înspre alte direcții și să faceți comentarii negative. De asemenea, mă adresez și verzilor. Să nu uitați că în Austria s-a hotărât să se facă cea mai mare restituire din uh, toate timpurile și astăzi în Israel și în SUA, modelul austriac al restituirii este privit ca fiind un model de best practice. Prin urmare, vă cer un lucru. Este un subiect sensibil și vă rog frumos să nu veniți cu tot felul de reproșuri în direcția noastră. Vreau de asemenea să ofer o replică și președintelui Comisiei Europene. El a spus că nu poate înțelege de ce Austria nu a aderat la pactul ONU pentru migrație. Este o explicație foarte simplă, căci în Austria există o majoritate democratică la guvernare și în Parlament și politica noastră de migrație este una de care vrem să dispunem noi înșine în continuare. Nu vrem să uh, Uh, ne supunem unor declarații neobligatorii. Și Iată, nu vrem să ne simțim obligați față de ceva care să submineze suveranitatea decizională din uh, statul meu. Este vorba de niște decizii care ar putea să afecteze cadrul nostru legislativ și ar fi calea greșită pentru noi. De asemenea, vreau să mai spun că în timpul președinției austriece s-a discutat foarte mult și despre subsidiaritate. A fost marele congres de la Pregans și a fost o cale foarte importantă pentru viitorul Uniunii Europene, și anume să redăm uh, la nivel decizional național anumite decizii, căci se decide mult mai bine la acel nivel decât la nivel supranațional. Președinția austriacă a fost extraordinară și aș dori pe această cale să uh, devină un exemplu pentru cei ce vor urma. Mulțumesc din suflet guvernului austriac. Mulțumesc, spune președintele, dau cuvântul domnului Ujazovski uh, de la neafiliați. colegi, i Domnule președinte, domnilor și domnilor, aș vrea să mulțumesc uh, domnului cancelar Kurz pentru abordarea sa și președinția sa pro-europeană și pragmatică. Este un exemplu despre cum o abordare pragmatică poate fi mult mai benefică decât o strategie bazată pe mai multă integrare. Este un, a fost un program bun, președinția a avut un program bun, uh, au fost succese, Începește protecția mediului, protecția și împotriva giganților pieței și alte chestiuni pe care cancelarul de altfel l-a subliniat. Diferențele de opinie în ce privește politica de migrație arată că această președinție a dat dovadă de mai mult uh, uh, bun simț, pentru că această politică trebuie să fie realistă și pragmatică. Acum câțiva ani, Comisia le-a impus cote de migranți statelor membre, de refugiați statelor membre, ceea ce evident a dus la o scădere a încrederii în instituțiilor europene și o creștere a populismului. Deci trebuie să fim uh, atenți și grijului, pentru că sigur că trebuie să avem o poliție de migrație bazată pe solidaritate, dar mai întâi de toate pe realism. Deci experiența acestei președinții austriece este foarte pozitivă. De asemenea, aș vrea să mă, dau, să mă alătur uh, uh, luptei antise- împotriva antisemitismului. De asemenea, cred că ar fi o bună modalitate de a uh, acoperi libertățile religioase și de a proteja creștinii. Dau cuvântul președintelui Comisiei. Äh, Domnule președinte, n-am impresia că s-ar cădea să mai adaug ceva la cele spuse, care n-ar arăta ca o intervenție în plus față de felul în care sunt organizate lucrurile în plan intern. Vreau să mulțumesc președinției austriece și mă adresez acum celor care au uh, considerat că se cade să vină cu comentarii negative în ceea ce privește pactul pentru migrație, de exemplu. Și vreau să mai spun că nu vorbesc doar în nume propriu, vorbesc în numele întregii comisii și chiar și în numele multora de aici, sunt cei care cred că asta nu ține de, democra- de dezbaterea democratică, dar se înșeală. Și, per total, le dau dreptate celor care au spus că preștinția austriacă a fost una pragmatică. E adevărat. Rezultatele arată că sub conducerea uh, austriece, demersurile au fost de succes și pentru asta uh, cancelarul austriac merită mulțumirile noastre. Include ora interventul del cancelliere Kurz. Închidem acum cu intervenția cancelarului austriac. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu mai îmi rămân multe de spus. Doresc să vă mulțumesc pentru cooperare. Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile pozitive de acum. Motoul Uniunii Europene este unul bine cunoscut. Uh, uniți în diversitate, nu separați în uh, lucruri identice și uh, Asta arată că este normal să fie diferențe de opinie între noi, poziționări diferite. Este, de fapt, ceea ce face ca Uniunea Europeană să fie ceea ce este și ceea ce dă identitate statelor membre. Și crede asemenea că este foarte important ca, în ciuda diferențelor dintre noi, acolo unde trebuie să obținem progres împreună, să o facem. Cred că asta se cuvine să se întâmple într-o Uniune Europeană cu 28 de state membre, cu trei instituții. Sigur, adesea această structură este una foarte, foarte complexă, dar mă bucur că în multe domenii am izbutit. Au fost 53 uh, de trialoguri la negocierile CFM, s-au dezbătut numeroase subiecte și la Consiliu, iată că cel puțin acolo am reușit să găsim un consens între statele membre. Pentru asta vreau să vă mulțumesc pentru cooperare, toate cele bune președinției române, și, încă o dată, mulțumesc pentru ospitalitatea Parlamentului European. Grazie. Vă mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră. Suspendăm acum sesiunea preț de câteva minute înainte de a trece la ședința solemnă, cea de-a 20-a aniversare a monedei euro.